Buenos días, señorías. Vamos a, a empezar la sesión de esta, de esta... Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă propun să începem ședința de astăzi, trecând direct la primul punct de pe ordinea de zi. E vorba despre finanțarea și funcționarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Raportorul este domnul Thomas Handel și îi voi da cuvântul acum. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Domnule președinte, domn, doamnelor și domnilor, avizul uh, privind uh, finanțarea și funcționarea Fondului European de Ajustare la Globalizare uh, trebuie să fie precedat de un comentariu. Acest fond a fost folosit pentru ajutorarea uh, Uh, persoanelor care au, uh, și-au pierdut locurile de muncă sau veniturile din pricina globalizării. Am uh, avut interesul de a reglementa, reglementa acest fond de globalizare tocmai datorită faptului că efectele pe care criza le va avea asupra locurilor de muncă nu sunt previzibile în următorii ani. Partenerii sociali au formulat această temere deja. Cu toate acestea, ar fi rațional, și acesta este punctul întâi al avizului, să discutăm pe larg modul în care a fost implementat până în momentul de față fondul de ajustare. Tocmai de aceea încercăm de la bun început să aflăm cum au fost folosite fondurile și cum au fost ele complementate de diferite măsuri uh, luate la nivel național. Toate acestea fac uh, baza unei dezbateri purtate în toate celelalte comisii competente pe fond, pentru că există temeri legate de utilizarea diferită a acestor fonduri în diferitele state membre. Această temă este esențială pentru că rezultatele ei ne pot ajuta să îmbunătățim pe viitor utilizarea fondului. În al doilea rând, uh, un element esențial ar fi acela de a folosi acest fond pentru ajutorarea companiilor care chiar au nevoie de ajutor. În, ultima, uh, raport, uh, în ultimul raport ni se arată faptul că au existat o serie de companii care au primit acest ajutor fără a fi uh, meritat neapărat ajutorul. De exemplu, Situația din Dell, de la Dell, este elocventă în acest sens. Dell a, încheiat un, a închis o, o fabrică în Irlanda și uh, muncitorii de, de acolo fusese uh, sprijiniți prin fondul de ajustare. Uh, fondurile oferite lor au fost de 14 milioane de euro. Dell mai apoi s-a, a, a anunțat că se va um, își va deschide o nouă secție de producție în, la, în China. Până la urmă nu s-a mai întâmplat lucrul acesta, ci uh, Dell și-a, și-a uh, creat un nou spațiu de uh, producție în Polonia, ceea ce nu e rău. Însă Dell a mai uh, obținut fonduri și din alte, din alte surse europene uh, în valoare de 48 de milioane de euro. Eh, vorbim despre o companie Dell care cu siguranță nu avea nevoie de ajutor economic, o companie profitabilă. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că acest fond european nu eh, îi ajută pe cei care nu au nevoie de ajutor, nu facilitează accesarea fondurilor de, eh, europene de către companii care uh, au, uh, au uh, profit, înregistrează profit. Uh, în al treilea rând, încercăm să punem accent tocmai pe muncitori și pe situația muncitorilor și pe uh, faptul că trebuie să găsim un instrument de ajutorare a muncitorilor. De asemenea, companiile trebuie să fie implicate în acoperirea costurilor sociale ale acțiunilor lor. În al patrulea rând, în raport, uh, pun accent pe faptul că ar fi important ca asigurarea de uh, ajutoare să se concentreze asupra măsurilor de restructurare și pe asupra măsurilor uh, care generează locuri de, de muncă. Asta în special în uh, diferitele regiuni. Uh, opinia noastră este practic în asentimentul partenerilor sociali care, și sindicatelor care își doresc de asemenea o dezvoltare socială și ecologică în regiuni prin intermediul fondurilor europene. Uh, Punctul 5 se referă la integrarea partenerilor sociali la nivel european. La nivel european am văzut uh, că există niveluri diferite în ceea ce privește implicarea acestora. În Comisia pentru Ocupare am discutat uh, ieri o crearea unui caracter obligatoriu a participării partenerilor sociali la acest fond de ajustare. Punctul 6 se referă la cele trei dificultăți cu care ne confruntăm în momentul de față. Utilizarea la delocalizările, utilizarea fondului în cazul de la delocalizărilor în interiorul Europei, în al doilea, a doua provocare se referă la necesitatea de a simplifica uh, toate procedurile și a, a treia, uh, a treia cheie ar fi uh, scăderea duratei uh, până la obținerea fondului, până la accesarea fondului în sine. Asta pentru a putea asigura fondurile necesare pentru ajutorarea uh, muncitorilor. În al șaptelea rând, stabilim faptul că fondul de ajustare la globalizare trebuie să fie crescut pe viitor utilizarea acestui uh, fond ar putea să se transforme într-o necesitate pe viitor, uh, dat fiind contextul crizei. Și tocmai de aceea facem propunerea de a crește sumele alocate acestui fond. Și de asemenea facem propunerea de a aloca o linie bugetară specială Fondului European de Ajustare la Globalizare. A, aceasta este o, comandare pe care în continuare trebuie să o discutăm cu cei din Comisia pentru Control Bugetar. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Handel. În primul rând, dau cuvântul doamnei Hübner. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Știm cu toții că ajungem într-o perioadă în care ne vom uh, axa pe consolidarea fiscală și am în vedere că fondurile publice vor fi scăzute, va trebui să luăm mai multe măsuri și să ajungem la o mai mare eficiență a folosirii resurselor publice. Ceea ce se spune în punctul 1 din acest aviz este corect. Trebuie să solicităm Comisiei să înainteze propuneri pentru îmbunătățirea acestui fond. Un alt lucru oarecum evident este că ne confruntăm cu transformări structurale profunde în uh, industriile europene și în, cadrul, în cazul companiilor care, cărora le mergea bine înainte de criză, acestea au probleme acum și probabil că dacă se vor crea noi locuri de muncă, acestea vor fi în noi sectoare și în noi întreprinderi. Există și așteptări ale consumatorilor și um, crearea de noi piețe. În plus, trecerea la o economie cu emisii reduse de carbon implică alte transformări structurale. Toate aceste modificări vor avea un impact major asupra societății noastre. Însă, în cazul tuturor acestor schimbări, există și un factor pozitiv, nu doar o provocare – este important felul în care vom reacționa la aceste provocări și trebuie să urmărim întotdeauna acel factor pozitiv. Putem fi de acord că este important să stabilim, să găsim noi motoare de creștere și să ne concentrăm asupra lor. Asta ar trebui să facă strategia 2020. În plus, strategia 2020 nu se bazează um, se bazează și pe partea industrială. Există o nevoie de mai mare competitivitate și strategia se referă atât la lansarea de noi elemente, cât și la modificarea unor, unor modele și structuri vechi. Cu siguranță trebuie deci să ajungem la un echilibru între protejarea unor locuri de muncă și înlocuirea altora cu noi locuri de muncă. Știm cu toții că lucrul acesta nu e deloc ușor. Va fi nevoie de o creștere semnificativă în Europa și o parte din această creștere va fi una fără locuri de muncă. Pentru a genera locuri de muncă trebuie să evităm strategiile care ar reduce capacitatea de competitivitate globală și durabilă a Europei. Pentru că astfel creșterea economică și crearea de locuri de muncă ar fi afectate în Europa. În acest context am întoieli cu privire la punctele 2, 3 și 6 și sper că va urma o discuție fructuoasă între raportori. Sper că aceste instrumente pot decelera schimbările structurale și că vom putea elimina structurile care nu sunt suficient de competitive. competitive. Trebuie să ne orientăm spre locuri de muncă durabile, lucru care poate fi realizat doar în cazul unei, unor industrii competitive. Fondul pentru globalizare este, se referă la sprijinirea modificărilor structurale. Nu, el nu se referă la împiedicarea unor astfel de schimbări, de transformări structurale. Aceasta cred că ar trebui să fie ideea centrală a eforturilor noastre de a ameliora acest fond de ajustare la globalizare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă Hübner. Are președinte. Aș vrea să îi mulțumesc raportorului și să-l felicit pentru proiectul de aviz pe care ni l-a prezentat. După părerea mea, acest raport sosește la momentul potrivit. Trebuie să evaluăm acum utilizarea mijloacelor financiare și funcționarea fondului de ajustare la globalizare. Având în vedere că în decursul celor doi ani de când a intrat în vigoare regulamentul, utilizarea acestui fond a fost limitată și se spune acest lucru în raport. În raportul comisiei, la partea de evaluare a activităților fondului, aceasta trebuie să fie însoțită de anumite date statistice din partea statelor membre pentru a se evidenția motivele principale care au cauzat utilizarea limitată a acestui instrument financiar extrem de important. Motivul primordial pentru care nu s-au executat uh, suficiente credite este complexitatea procedurilor, lucru care face dificilă și prea lungă întreaga procedură de utilizare a fondului de ajustare la globalizare, cu costuri um, suplimentare pentru sectorul public. După evaluarea funcționării actuale a fondului și după punerea în aplicare a regulamentului, faza a 2 ar fi o încercare de a simplifica procedurile și de a da curs solicitărilor de utilizare. Am putea defini un actor național care să fie însărcinat cu absorpția de credite destinate pentru utilizarea fondului de ajustare la globalizare. Acest actor trebuie să aibă cunoștințele tehnice necesare și să ameliorează, amelioreze schimbul de bune practici la nivel european totodată. La toate acestea s-ar adăuga o mai mare mobilizare a autorităților europene. Anumite observații acum despre proiectul de aviz. În ce privește propunerea raportorului de la aliniatul 2, de la punctul 2, acolo unde se solicită Comisiei să prezinte o propunere care să oblige întreprinderile să participe la costurile sociale cauzate de delocalizarea întreprinderilor, precum și de disponibilizări. Sunt de părere că în principiu e o propunere bună care ar putea fi urmărită într-o mai mare măsură, concentrându-ne mai ales pe întreprinderile în cazul cărora delocalizarea nu este legată de viabilitatea economică pe termen lung a respectivelor întreprinderi. În primul rând trebuie să analizăm acest lucru și apoi să ne concentrăm pe acele întreprinderi care au primit subvenții naționale sau europene în ultimii 5 ani înaintea delocalizării, de pildă. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Podimata. Domnul Haglund are cuvântul. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut plăcerea de a lucra pe acest subiect la Comisia pentru Bugete și este interesant să întâlnesc acest subiect și aici. Este interesant să facem diferența între a ajuta pe cei care își pierd locurile de muncă și a ajuta întreprinderile. Însă uneori la acest subiect lucrurile se amestecă și cred că important este să-i ajutăm pe cei care și-au pierdut slujbele, nu să ajutăm companiile. În general, această idee a evaluării de la punctul 1 este foarte bună, pentru că astfel am obținut o imagine de ansamblu pe baza căreia am trage anumite concluzii. Vă reamintesc și că ideea inițială era să fie un fond pentru globalizare, însă acum acesta se transformă, se transformă într-un fel de fond pentru delocalizare. Um, sunt multe cazuri, multe întreprinderi care au beneficiat de mm, finanțe din acest fond de globalizare, care, la care însă problema globalizării nu s-a rezolvat sau ele nu au fost afectate de ea. Legat de punctul 3, trebuie să purtăm o discuție completă. Să vedem dacă într-adevăr este sarcina Uniunii Europene să înființeze un fond care să sprijine înlocuirea locurilor de muncă. În calitate de liberal, nu sunt convins că aceasta este funcția Uniunii Europene. Știu că alții s-ar putea să nu fie de acord, dar în orice caz trebuie să purtăm această discuție. Legat de partenerii sociali, este bine să includem pe aceștia, însă a le acorda un rol oficial este problematic din punct de vedere tehnic și politic totodată. Și nu este tocmai eh, domeniul meu. În ceea ce privește punctul 6, avea un fond care sprijină relocalizările în Uniunea Europeană, cred că se opune cu totul ideii unei Uniuni Europene în care există o liberă circulație a capitalului și a persoanelor. Și, după părerea mea, se încalcă însuși principiile, în principiile de bază ale Uniunii Europene. trebuie să mai discutăm de și aici, iar la punctul 7, așa cum spunea doamna Hübner, situația economică nu ne permite probabil să um, lărgim semnificativ uh, sfera de aplicare a acestui fond și având în vedere ce s-a întâmplat în ultimul an, cred că nici nu avem fondurile necesare. Sunt foarte multe lucruri de spus și eu nu aștept cu nerăbdare o discuție constructivă cu raportorul probabil că vom înainta amendamente interesante pe care le vom putea apoi discuta. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you, Mr. Mulțumim. Urmează doamna Strecec. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, bună dimineața urmăresc cu mare atenție această dezbatere și am pornit de la premisa că în această discuție voi putea oferi o nouă viziune, o viziune diferită de cele, de cea, cele pe care le vom fi auzit aici. Însă lucrul acesta nu se va întâmpla pentru că antevorbitorul meu a spus multe dintre lucrurile pe care și eu vreau să le spun. Stimați prieteni, cred că ar trebui să recunoaștem deschis că așa numitul fond uh, împotriva efectelor globalizării a fost un proiect de la bun început uh, controversat. Însă fondul a fost creat, funcționează, a funcționat și în trecut. Istoria uh, acestui fond ne-a arătat clar faptul că o serie dintre deciziile luate în cadrul acestui fond au fost decizii care, din perspectivă economică, le pot fi considerate controversate. Acest uh, fond a fost finanțat uh, prin impozitele achitate de companiile care au avut succes pe plan internațional, care au făcut față concurenței. Uh, de asemenea, există și companii care nu fac față acestei com- uh, com- competiții internaționale și cred că ar fi logic să ajutăm acele companii care nu sunt capabile să se impune pe piață. Asta deoarece aceste companii pot aduce noi uh, servicii, noi uh, produse pe piață. Acest uh, fond de globalizare însă nu ar trebui să se concentreze uh, asupra companiilor care nu au absolut nicio șansă de a, a supraviețui pe, pe uh, piața internațională. Și de asemenea acest fond a dus la suprimarea unor locuri de muncă și de asemenea la pierderea anumitor avantaje comparative. Reprezentanții conservatorilor europeni vor cere tocmai din acest motiv ca în acest raport să se facă o, în cadrul acestui uh, raport să se facă o evaluare cât se poate de clară a tuturor parametrilor acestui fond de ajustare. Acest uh, raport trebuie să fie oferit de către Comisia Europeană. Trebuie să aflăm câte companii au fost ajutate, câte locuri de muncă au fost pierdute, uh, unde au fost delocalizate secțiile de producție și abia mai apoi vom uh, putea urmări evoluțiile din cadrul Comisiei Cont. Asta pentru că considerăm că în această perioadă de uh, consolidare fiscală este necesar să punem accent pe eficienta utilizare a banilor contribuabililor. Și încă ceva, acest fond de globalizare, pentru globalizare, a fost un canal paralel, un canal care a decurs paralel cu fondurile structurale europene. Noi considerăm că fondurile structurale europene sunt absolut suficiente și că nu avem nevoie de alte canale care să uh, uh, răpească uh, impozitele achitate de către contribuabilii europeni. Domnule președinte, vă mulțumesc. Urmează domnul Jurgenson din partea comisiei. Thank you. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc pentru această oportunitate care este prima pe care o au serviciile comisiei responsabile pentru fondul de ajustare la globalizare să ia cuvântul în comisia dumneavoastră. Vă voi da câte, câteva comentarii și sugestii în legătură cu propunerile raportorului. Vom avea o dezbatere constructivă cu Parlamentul în legătură cu acest fond de ajustare la globalizare, care este un fond pentru a susține muncitorii disponibilizați și nu companiile. Uh, subliniez că nicio companie din Uniunea Europeană, și asta include și compania Dell din Irlanda, nicio companie comunitară nu, nu a primit finanțare sau cofinanțare din acest fond de ajustare la globalizare. În acest caz la care s-a făcut referire, nu există nicio susținere financiară pentru relocalizarea companiei. Am uh, verificat că este vorba de relocalizarea locurilor de muncă, însă nu era vorba de mutarea producției din Irlanda în Polonia. Aceste tipuri de producție, uh, tipul de producție folosit este diferit. Uh, salut comentariile făcute de doamna Hübner în legătură cu inițiativa 2020, Comisia Europeană a indicat foarte clar că Fondul de ajustare la globalizare este doar unul din mai multe instrumente care vor fi utilizate. Am specificat acest fond de ajustare la globalizare cu ceea ce privește, în ceea ce privește competitivitatea industrială, unde fondul trebuie să susțină piețele emergente și crearea de locuri de muncă Uh, precum și întreprinderile pe piețele emergente. Salut ideile în legătură cu dezvoltarea acestui fond pentru globalizare și în special fac o remarcă în legătură cu procedurile de utilizare a fondului. Uh, în momentul actual, pe baza celor 22 de cazuri unde s-a încheiat ciclul de finanțare, Uh, timpul mediu care durează de la momentul în care comisia primește informațiile complete de la statul membru, statul membru și până când se plătesc fondurile în trezoreria statului membru, durează în medie 225 de zile. Deja, la nivel intern, ne-am redus durata procedurilor în comisie uh, transformând două proceduri în una și am redus cu 22 de zile această durată. Acum lucrăm pentru a vedea dacă este posibil să reducem cu 40-45 de zile această procedură, uh, procedura fiind legată de plata creditelor. Acest lucru necesită revizuirea unor proceduri bugetare la nivel intern în comisie și facem un progres. Însă vă reamintesc că conform regulamentului și a felului în care fondul își produce finanțarea, trebuie să avem acordul oficial al autorităților bugetare, uh, ceea ce include, bineînțeles, Parlamentul European. Și trebuie să se aloce timp pentru ca aceste proceduri să fie urmate în mod corect și corespunzător. Nu se poate elimina asea, această procedură decât dacă uh, schimbăm procedura, perspectivele financiare și acordul instituțional. Acum mi se pare că nu este uh, timpul oportun pentru a face însă acest lucru. Ceea ce uh, mă duce la următorul punct. Uh, comisia ia în considerare momentul în care se poate revizui acest regulament. Va avea loc un rendezvous anul viitor, pentru că anul viitor este anul final în care derogările uh, legate de criză sunt uh, în vigoare și comisia trebuie să, să vadă dacă va prelungi aceste derogări sau va propune altceva. Însă există și o dezbatere în legătură cu cadrul financiar multianual și structura bugetului viitor. Domnul comisar Andor a spus uh, cu acum câteva zile în Suedia că ia în considerare exact ceea ce sugerați dumneavoastră la punctul 7 și anume crearea unei linii bugetare pentru fondul de ajustare la globalizare în cadrul perspectivei financiare pentru ca acest fond să uh, Uh, devine egal cu alte instrumente de finanțare. Însă nu s-a luat încă o decizie în acest sens și Comisia va face propunerile uh, legate de acest, această sugestie mm, ulterior. La punctul 1 ne bucură că cereți mai multă informație, mai, o transparență mai bună și statistici mai corecte pentru acest fond. În momentul actual pregătim raportul anual pentru 2010, care va fi gata peste în jur de o lună. Și pentru prima dată sugerăm să însoțim acest raport anual cu un document de lucru al Comisiei care include toate statisticile pe care le putem efectua în legătură cu cazurile pe care le-am tratat. Sperăm că aceasta va fi o anexă statistică ce va arăta mai în detaliu uh, diferent, echilibrul de gen, uh, repartizarea pe vârstă uh, și tipul de lucrători care au fost ajutați cu acest fond. Este o încercare de a pune la dispoziția Parlamentului și a comisiilor sale cât mai multe informații posibile, precum și la dispoziție, dispoziția publicului. De asemenea, susținem ideea schimbului de bune practici Comisia a organizat reuniuni cu reprezentanți din toate statele membre eh, pe bază bianuală. Am eh, organizat seminarii pentru a explica felul cum funcționează și cum trebuie interpretate aceste regulamente. Și în timpul acestor reuniuni și contacte am făcut schimb de informații între utilizatorii fondului pentru ca aceștia să uh, îi poate determina pe alții să depună cereri. Aștept dezbaterea cu comisia dumneavoastră și am luat notă de propunerile făcute până acum. Vă mulțumesc. Domnul președinte, vă mulțumesc domnule Jorgensen. Dau acum cuvântul domnului raportor pentru a încheia această dezbatere. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru discuție, pentru propunerile făcute, care ne permit să concretizăm cele prezentate și să purtăm în viitoare discuții. Îi mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru clarificările legate de compania DEL. Am discutat despre această temă și ieri în Comisia pentru Ocupare consider că o dezbatere aprofundată pe baza acestui subiect DEL este importantă. În momentul în care o companie închide un uh, sit de producție care nu mai este competitiv, atunci uh, rolul nostru este aceea de a ajuta pe muncitorii disponibilizat și nu pe companie. În al doilea rând însă, în cazul în care o companie se restructurează și își creează un nou sit uh, uh, de producție, se pune întrebarea dacă această companie are dreptul să solicite subvenții pentru construirea unui nou sediu uh, de sit de producție, în ciuda faptului că respectiva companie are venituri solide, are profit. Uh, cred că acest uh, exemplu poate fi discutat și pe viitor, pentru că uh, această discuție ar putea fi folosită pentru pentru generarea unui fond de restructurare sau oricum uh, i-am, i-am spune. În orice caz, mi se pare că nu este corect ca o companie profitabilă să încaseze subvenții achitate practic de către contribuabili. Dacă există companii care din pricina globalizării ajung în, uh, într-o situație dificilă, acest instrument poate fi folosit. Însă, rolul acestui instrument nu este acela de a uh, ajuta companiile în sine, de a salva companiile, companiile care nu sunt competitive, ci este vorba de un instrument care încearcă să asigure perspectivele uh, muncitorilor. Nu ar trebui ca acest fond să fie folosit uh, în detrimentul contribuabililor. Dacă am putea să clarificăm aceste detalii în cadrul dezbaterilor viitoare. uh, Uh, m-aș uh, bucura, însă, în orice caz, aștept cu nerăbdare dezbaterile, tocmai aceste dezbateri și colaborarea noastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Handel. Termenul pentru amendamente este 8 iulie 2010. Vom vorbi despre vom discuta amendamentele în luna iunie, votul în comisie va fi în 28 iunie și în comisia bugete 14 iunie, iulie 2010. Trecem acum la următorul punct, 11, drepturile consumatorilor și dau cuvântul raportoarei doamna Pietikainen. Domnule președinte, stimați colegi, protecția consumatorului este acoperită de patru directive armonizate, ceea ce a permis statelor membre să își adapteze regulamentele naționale la aceste principii. Ceea ce înseamnă că acolo, atunci când există probleme cu legislația națională, atunci când există un sistem de drept contractual, se ține cont de directivele europene în legislația națională. Însă acest lucru diferă în Europa. Bineînțeles că atunci când uh, legislația se face pe baza unui nivel minim, domeniul de aplicare avut în vedere de comisie, de statele membre și de parlament a fost diferit pentru că trebuie să ținem cont de faptul că uh, întotdeauna la nivel național se poate acorda o protecție mai mare. Acum, Comisia propune ca aceste patru directive să fie unificate și armonizate de plin. Uh, deci ca armonizarea minimă să treacă la uh, armonizare completă, ceea ce duce la, problemă, la probleme din punct de vedere tehnic și de principiu. În primul rând, noua carte a drepturilor fundamentale, care uh, este inclusă în tratatul de la Lisabona se asigură un nivel eh, înalt de protecție a consumatorului și eh, ne întrebăm dacă această acțiune de armonizare de plină a acestor principii ar fi împotriva sau nu a cartei eh, drepturilor fundamentale. În al doilea rând, strategia Uniunea Europeană 2020 este că Uh, Uniunea Europeană vrea produse de înaltă calitate și produse durabile din punct de vedere ecologic. Și această armonizare de plină ar insista și ar introduce la o scădere a nivelului de protecție a consumatorului în mai multe state membre. Deci ar putea să ducă la o descreștere a calității produselor și a, a durabilității a, ecologice sau a duratei de viață. Există așadar probleme de principiu și de durabilitate. Al patrulea punct este sistemul de drept contractual național știți că dacă nu este acest lucru să cumperi o casă sau o sticlă de apă. Uh, dreptul contractual național este extrem de divers și a fost extrem de uh, dificil de discutat acest subiect, cum uh, s-ar putea adapta sistemul de drept contractual sistemului de armonizare de plină. există și alte domenii care pun probleme. Ceea ce susțin în propunerea comisiei este să uh, creștem uh, să creștem ponderea tranzacțiilor transfrontaliere și pe internet. Însă, mă întreb dacă această armonizare de plină a drepturilor consumatorilor ar fi cea, cel mai bun instrument pentru a, a ajunge la acest obiectiv. Dacă comparăm sistemele, de exemplu, din Statele Unite, acolo există diferențe destul, destul de mari în ceea ce privește protecția consumatorului în diversele state. Și, cu toate acestea, piața internă uh, o duce mult mai bine. De asemenea, unii comercianți de bunuri digitale și pe internet spun că au încercat să rezolve diferențele din uh, protecția consumatorului alegând nivelul cel mai înalt. Deci oferă deja consumatorului cele mai bune practici din orice sistem existent. Ei nu văd acest uh, lucru ca o problemă și cu toate acestea nu văd uh, o creștere a tranzacțiilor. S-ar putea ca aici diferentele să ține de cultură, de gust, de uh, limbă și de încredere în sistemul de plăți, de exemplu. Astfel, ar fi mai bine să lucrăm la îmbunătățirea și armonizarea sistemului de plăți, care este încă în lucru, și trebuie să asigurăm pentru că nu Uh, și nu mi se pare că un compromis de tipul acestuia de aici ar fi neces- în mod necesar oportun. Ceea ce ne aduce la ideea că nu ar trebui să armonizăm în acest moment, nu ar trebui să armonizăm de plin protecția consumatorului. Însă, ca obiectiv final, acesta este uh, unul bun, este un instrument bun atâta timp cât se armonizează nivelul înalt al protecției consumatorilor. Nu ia o poziție împotriva armonizării uh, de pline, ci e uh, o poziție împotriva nivelului și a felului în care se face lucru, acest lucru acum. Eu consider că am putea să că ar trebui să fie mai clar terminologic cum definim anumite lucruri și uh, să definim condițiile în ceea ce privește returnarea mărfii și alte probleme, dar nu acest tip de uh, prevederi legate de protecția consumatorului. Ceea ce mă aduce la concluzia, și mai am încă două idei de fapt, în legătură cu evoluțiile ulterioare. Este, este regretabil că Comisia nu a putut să prevadă dezvoltarea mai bună a bunurilor. Aici există uh, probleme atunci când se combină un produs fizic și un serviciu cu un produs in, intangibil. De exemplu, la un telefon mobil poți să ai un software și, și muzica Uh, și dar care este uh, uh, situația dacă consumatorul este mulțumit de telefon, este mulțumit de soft, dar nu este mulțumit de muzică pentru că nu primește piese noi timp de un an, de exemplu. Uh, trebuie să schimbăm definițiile pentru că aceste acest termen, bunuri sau mărfuri, să se refere nu doar la produsele tangibile, ci și la cele intangibile. De asemenea, aș dori ca Comisia să țină cont de metode de uh, rezolvare alternativă a disputelor la nivel comunitar. Este vorba de o garanție care a fost dezbătută destul de mult, uh, o garanție de 2 ani sau care poate să fie extinsă la 10 ani. Aceasta nu este o metodă foarte rezonabilă, pentru că, uh, de exemplu, poate un produs nu are o viață sau o durată de 2 sau 10 ani, însă altele produse, da. și trebuie să fim corecți și pentru comerciant și pentru consumator. Însă avem nevoie de un sistem de rezolvare a disputelor la nivel comunitar pentru a se putea decide în afara tribunalelor ceea ce este rezonabil să se aștepte de la un anumit produs. și acest lucru este definit destul de diferit în diverse state membre. Și cât de responsabil este producătorul de uh, defecte ascunse sau uh, evidente și care este durata de viață a produsului. Atunci când ajungem la problema serviciilor finale, este foarte bine că acestea sunt reglementate diferit în directive clare. Singura problemă este că atunci când avem produse care uh, cad sub incidența altor directive, cum ar fi creditul de consum, uh, un telefon mobil care poate costă 50 de euro și asigurarea care vine cu produsul respectiv, atunci s-ar putea să există să existe alte reglementări care sunt, se aplică reglementări care țin de practicile comerciale incorrecte. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamnă raportor. Am patru solicitări de intervenție plus comisia și vă reamintesc că la ora 10 votăm peste câteva minute. De aceea v-aș ruga pe toți să fiți succinți. Domnul, domnul Sanchez Preseido. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc raportoarei. Am vorbit despre acest subiect și altă dată. Și aș vrea să fac câteva observații în completarea celor spuse de doamna raportor. În primul rând, natura unei uh, directive referitoare la drepturile consumatorilor, apoi mă voi referi la impactul asupra sectorului serviciilor și apoi uh, modul în care ar, fi, ar trebui să fie tratați consumatorii în sectorul serviciilor financiare. Această directivă referitoare eh, la drepturile consumatorilor, nu știu dacă de fapt eh, are în vizor exact aceste drepturi. Creează de fapt un eh, instrument orizontal cu menirea de a proteja și promova drepturile consumatorilor. Deci, obiectivul principal este mai degrabă promovarea pieței interne. Cred că trebuie să spunem foarte clar lucrurile dacă intitulăm această directivă a drepturilor consumatorilor, atunci despre asta ar trebui, cu asta ar trebui să se ocupe. Este foarte important de asemenea să stabilim clar ce nivel de armonizare ne dorim. Acesta, armonizarea nu este un panaceu universal, este doar un mijloc pentru a atinge anumite obiective. De aceea, armonizarea de plină ar putea de fapt să dăuneze drepturilor consumatorilor în cadrul pieței interne. Fragmentarea și multiplicarea legislației sunt lucruri diferite, însă ideea aici este că prea multe drepturi ale consumatorilor sau un exces de astfel de drepturi ar putea dăuna pieței interne, lucru care ar submina încrederea în piața internă. Domnul Monti a spus clar acest lucru. În momentul în care vorbim despre armonizare, cred că trebuie să avem o abordare clară, să definim anumite nevoi uh, esențiale pentru piața internă și avea voie să trecem la fapte. Apoi, legat de serviciile financiare, trebuie să stabilim dacă e o directivă orizontală și dacă da, atunci trebuie să includă și serviciile financiare. Eu sunt de părere că ar trebui să mergem pe această idee a unei directive orizontale. Pe de altă parte, serviciile financiare sunt, au o natură aparte și produsele și serviciile necesită abordări diferite. N-aș vrea să mergem spre incluziune sau excluziune parțială sau totală. Cred că ar trebui să folosim două clauze. În primul rând, una de specializare, care ar însemna că orice reglementare ce ține de natura, ar trebui să țină de natura specifică a serviciilor financiare. În al doilea rând, avem nevoie de o clauză care să facă referire la cele mai favorabile dispoziții existente în statele membre. Nu dorim să subminăm drepturile consumatorilor și deci să subminăm funcționarea ideală a pieței interne. Directiva aceasta a pus anumite probleme foarte concrete, de pildă interzicerea um, anumitor vânzări care nu, nu sunt solicitate în mod specific de către cumpărători. Acest lucru se face de obicei în mod tacit. În al doilea rând, trebuie să vedem și implicațiile în cazul uh, încheierii de asigurări, care uh, poate fi făcută în stilul clasic, tradițional. Ideea ar fi să ne îndreptăm spre o cartă a drepturilor consumatorilor în domeniul serviciilor financiare. Acest lucru ar presupune un mare efort de simplificare, ar presupune definirea unor uh, prevederi clare cu privire la divulgarea informațiilor și cu privire la răspundere. Trebuie să dăm exemple de bune practici, să luăm măsuri colective și să includem dispoziții referitoare la un registru financiar. Toate aceste demersuri sunt în curs de aceea, nu cred că această directivă putem spune că se concentrează doar pe drepturile consumatorului. Domnul Schmidt, vă rog să fiți concis, spune domnul președinte. Mulțumesc raportorului pentru colaborare. E păcat, cred, că am abandonat ideea armonizării de pline. Scopul nostru în cadrul acestui proces de revizuire ar trebui să fie un grad de armonizare mai mare, cât mai mare posibil. Nu cred că ne putem lăuda cu realizările noastre dacă nu facem decât să reunim cele patru directive anterioare într-una singură. Trebuie să ne gândim și la perioada de tranziție, însă obiectivul trebuie să fie armonizarea de plină. În ceea ce privește Um, ce spunea domnul Stance Preseido cu privire la o abordare orizontală și la reflectarea problemelor din sectorul serviciilor financiare, cred că, într-adevăr, această problemă trebuie menționată. Directiva referitoare la acordurile de credit pentru consumator excludea împrumuturile mai mici de 200 de euro, creditele mai mici de 200 de euro. Cred că ar trebui să spunem foarte clar că aceste credite mai mici de 200 de euro ar trebui să fie incluse în domeniul de aplicare al acestei directive. Problemele mari create de acele așa numite credite SMS de sumă mică pot fi rezolvate prin furnizarea de informații înainte de încheierea contractului. Astfel, ar avea de câștigat multe zeci de mii de consumatori care au de suferit din cauza unor rate ale dobânzii foarte mari și ascunse. Domnule președinte, aș vrea să mă mai refer la un punct controversat. Trebuie să avem o trimitere la o cale de atac colectivă. permiterea soluționării litigiilor în afara tribunalului și mijloacelor acestora comune ar uh, facilita mm, soluționarea acestor litigi chiar în cazul sumelor mici. Este important să spunem și că ar trebui incluse și, inclus și conținutul digital în sfera de aplicare a acestei directive. Mai ales pentru că probabil volumul comercial al acestor produse și servicii va crește pe viitor. Sunt de acord și cu cele spuse referitor la dreptul contractual național. Acestea ar trebui spuse. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul Canfa. Foarte rapid, grupul verților este în general de acord cu propunerile și observațiile doamnei raportor suntem de acord și cu ce a spus domnul Schmidt aur cu privire la mijloacele de apel colective. Am o întrebare pentru raportoare. Nu înțeleg de ce nu sunt decât două amendamente. Există un, multe motive pentru mai multe amendamente, dar nu sunt decât două. Îi adresez deci această întrebare doamnei raportor. Mulțumesc, domnule Canfan, spune domnul președinte. Domnul Fox are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu sprijină propunerile ce vizează reducerea poverilor administrative mm, asupra întreprinderilor care doresc să acționeze transfrontalier și pentru sprijinirea protecției consumatorilor. Suntem de acord cu îngrijorarea doamnei Pieti Kanan conform cărea o armonizare de plină a drepturilor ar duce de fapt la o reducere a protecției. De pildă, în Regatul Unit, consumatorii au dreptul să respingă produsele, să le refuze. E un drept foarte prețuit și ar fi bine ca el să fie extins și aplicat în toată Europa. Suntem de acord de asemenea cu doamna raportor că garanția limitată la 2 ani nu este o perioadă suficientă. În Regatul Unit, garanția este în general de 6 ani și nu am dorit o limitare a drepturilor consumatorilor. Un domeniu în care nu suntem de acord cu doamna raportor este cel al serviciilor financiare, având în vedere că acestea sunt un domeniu foarte specializat, ar trebui să nu intre în sfera de aplicare a prezentei directive. Mă opresc aici, domnule președinte. Mulțumim, domnule Fox, doamna Stiller. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc um, și raportorului la Comisia pentru Piața Internă vom discuta acest subiect mâine, probabil, și vreau să spun că sunt de acord cu raportoarea în ceea ce privește armonizarea de plină. Pentru că, de pildă, pentru cei pe care îi reprezint eu, oamenii din Scoția, drepturile ar fi reduse dacă s-ar aplica aceste prevederi. Și se pare că este o problemă legată uh, transfrontalieră între Scoția și Anglia, nu neapărat între alte state membre. Aș vrea să întreb raportoarea dacă consideră că ar trebui să se revină la situația inițială, așa cum s-a propus la Comisia Jurii. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, doamnă Stiller. Îi dau uh, din nou cuvântul doamnei raportor pentru a încheia această dezbatere. Mulțumesc. Voi ține seama de comentariile dumneavoastră. Nu sunt mai multe amendamente, pentru că dacă plec de la ideea că nu ar trebui să mergem mai departe cu armonizarea, nu are rost să propun modificări la articolele respective. Voi prelua ideea mijloacelor de atac colective Apoi, cred că putem uh, merge mai departe cu mm, armonizarea terminologică sau să revenim la statea anterioară, la drawing board. Mm, de pildă, nu sunt de acord cu armonizarea în cazul comerțului electronic pentru că avem un pericol creării de standarde duble pe piața internă, lucru care ar afecta negativ companiile și consumatorii. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Pietikainen. Termenul de depunere a amendamentelor este 8 iunie. 8 uh, luna viitoare, spune vorbitorul. Votul la Comisia IMCO va fi pe 26 apoi se va vota în plenar acest aviz în prima sesiune din decembrie. Aș vrea să închei acum dezbaterea și trecem la vot. Vă mulțumesc tuturor pentru concizie. Mulțumesc. Right, uh, hello everybody. Bună dimineața tuturor, spune doamna președinte. Sper că, ați uh, primi, că aveți cu toții cartelele de vot, pentru că s-ar putea să fie nevoie de verificare electronică la anumite voturi. Is that the right way for that? Was that...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 right. right, okay, right, we seem to have not, not got any, any... Se pare că numărul de cartele este cel corect, așa că vă propun să trecem la votul propriu-zis. Haideți să închidem votul de probă și votăm acum pe proiectul de raport al lui Werner Langen cu privire la instrumentele financiare derivate extrabursiere. Cine este pentru compromisul C9? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mai departe, amendamentul 84. Vot pe două părți. Prima parte punctul 1A până la primul punct și virgulă. Cine este pentru? Prima parte. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Restul textului. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se pare că s-a respins această parte, deși Cred că mare parte din ea este inclusă oricum în altă parte. Mai departe, amendamentul 85. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 86 și 87 sunt caduce. Compromisul C10 acum. Două părți. Domnul Canfan, doriți să interveniți? Da? Avem un amendament oral de prezentat referitor la a doua parte a votului la compromisul 10. Am dorit să înlăturăm cuvântul uh, principal. Astfel putem vota pentru a doua parte a compromisului pentru că ne dăm seama că problema lichidităților este o miză importantă. Ați menționat acest lucru ieri și cred că Uh, este un compromis amplu aici. Însă, dacă spunem că e vorba de principalul criteriu uh, care ar trebui avut în vedere, atunci cu acest lucru nu putem fi de acord. Domnul Langen, spune doamna președinte. Îmi cer scuze, dacă doamna Bowles este de acord, atunci și raportorul este de acord. Ca acest cuvânt să fie șters. Da, sunt de acord cu ștergerea, pentru că acolo se spune a principle, adică este unul dintre, nu singurul criteriu. Dar poate pentru cei care nu sunt vorbitori nativi de engleză, acest lucru nu este foarte evident. Ca să fiți dumneavoastră mulțumiți, sunt de acord cu eliminarea acestui cuvânt. Yeah. Um, your English is certainly better than my French. Um cu siguranță, oricum spune doamna președinte, engleza dumneavoastră este mai bună decât franceza mea. Votăm prima parte a compromisului C10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Fără cuvântul principal. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Fără cuvântul principal. Mai departe, amendamentul 100 um, yeah, that's, that, that, that's right. Uh, uh amendment 100, all those in Amendamentul 100, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 102, pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă. Vreți să verificăm? Haideți să verificăm 102. A votat toată lumea? Am închis votul. That's rejected. Se respinge. Okay, um, can I... 103... 103 a fost retras. Trecem mai departe la 104. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge acesta. Vom verifica dacă doriți. 104, verificăm. Has everybody voted? A votat toată lumea? Right, the vote's closed. Am închis votul. And it's rejected. Și se respinge. <laughs> so we now go on to the ori original text. All those in favor? Revenim la textul original. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 105. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Iarăși problematic. Verificăm 105. Am votat toată lumea. A votat toată lumea? Am închis votul. Se adoptă. 106. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul C11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mai departe, 116. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge, dar vă rog să verificăm. 118. A votat toată lumea. Am închis votul. se respinge. Textul original de la aliniatul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 119. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 120. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 121. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, problematic, vă rog să verificăm la 191. A votat toată lumea, am închis votul. Se respinge. Egalitate. 122. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă cred. Compromisul C12. Avem o singură parte aici. Da. Deși pe lista mea apar ca două părți. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Mai departe, 190. Cine este pentru? împotriva, Abțineri? se adoptă. 131 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul C13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mergem la 138. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 139 a fost retras. Așa că mergem la 140. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul C14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mergem atunci la 150. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 152. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul C15 cu o adăugire comunică de toată lumea. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mergem la 164. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 165, aici nu trebuie să votăm pentru că amendamentul a fost inclus în compromisul C9 și s-a votat deja acesta, însă raportorul l-a mutat. Astfel încât uh, acum apare de două ori în listă, dar nu în lista tuturor. Trecem la 166. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 167 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 169, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 170, cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge. 171. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 172. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul C16 pe două părți. Cred, spune domnul președinte. Prima parte de la C16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, aici sunt două variante. Avem un amendament oral din partea grupului socialiștilor și democraților de a înlocui a doua parte cu altă formulare, însă cred că întâi vă propun să votăm partea a doua originală, inițială. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Inițial, a partea, partea a treia era o adăugire. Haideți să o votăm ca adăugire, nu ca înlocuire. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Deci cuvintele acelea suplimentare sunt o adăugire, este oarecum repetitiv, dar poate rezolvăm problema la plenară. Trecem acum la 181, amendamentul 181. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C17A, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem acum la compromisul C18 în josul paginii. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 198 acum, amendamentul 198. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 208 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 209 pentru, Împotrivă. Abțineri. adoptă. 210. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 211. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. I haven't got anything falling. 211 you talk. La 211 nu, pe lista mea nu apare că acesta ar deveni caduc. Ok. Da, un punct de procedură. Pe lista mea scrie că acesta devine caduc dacă se votează C18. Problema este că C18 acoperă punctele de la 210 până la 214, pentru că e vorba aici de comercializarea swap-urilor pe riscul de credit despre asta vorbim. Din, după părerea mea, nu sunt acoperite toate aceste, nu, nu acoperă toate aceste paragrafe. Prin urmare, trebuie să votăm separat. Atunci cred că vom vota ca adăugire, dacă ceva nu este clar. Trebuie să rezolvăm la votul din plenară. Am votat acum pe 211 și acesta a fost adoptat. Așa că mergem acum la 212. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 213. Pentru? împotriva Abțineri? Se adoptă. 214. Cine este pentru? împotriva Abțineri? Și acesta se adoptă. 215. Pentru? împotriva Abțineri? Se adoptă. 216 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm la 216, vă rog. Am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul. Se respinge. 217 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul C19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mai departe, C20, pe pagina următoare, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai departe, la DV6, cine este pentru, împotrivă, nu votează nimeni. E vorba de aliniatul 6. Domnul Langen. Development paragraph 6. You think... 238. Right, the, the, the rapporteur... Raportorul spune că acest amendament a fost acoperit de compromis sau se opune poate ar trebui să-l votăm și dumneavoastră să vă opuneți dacă credeți că este acoperit, dacă este inclus. Deci votăm aliniatul 6. Doamnă președinte, o intervenție de procedură. Se spune în notițele mele că compromisul 20, care acoperă de la 226 până la 237 și DV 1, 2, 3 și 5. Mie mi se pare, deci, că acesta este inclus și nu ar trebui votat. Doamna președinte, uh, dacă dumneavoastră considerați că este inclus și raportorul este de aceeași părere, considerăm că așa este. A fost o modificare ulterioară. E mai bine așa decât să votăm împotrivă. Alineatul 17, amendamentul 238. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 239 și următoarele devin caduce din cauza lui 238. Trecem mai departe la compromisul C21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 247 acum. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 248. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 249 pentru, împotriva, abțineri se Mă scuzați, eu nu am 249. De la 248 se trece direct la 250, spune vorbitorul. 249 este acoperit de compromisul 15. Acest lucru nu apare aici, spune doamna președinte. Well, if, if, if the rapporteur is content. Dacă raportorul este de părere că acest, compromis, acest amendament este inclus în compromis, bine atunci. Și trecem la 250. Amendamentul 250 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dar cred că ar fi mai bine să verificăm. 250, vă rog. A votat toată lumea. Se adoptă. Aliniatul 19, text original, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 251, pentru,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 Am închis votul. Se adoptă. Yes, very clear. Uh, compromise... Foarte clar. Compromisul C1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 9. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Text original de la considerentul C. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Un amendament lingvistic care nu trebuie votat este 13, îl preluăm ca atare. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul C2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mai departe, 22, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar vom verifica amendamentul 22. Vă rog să votăm. everybody voted? Am votat toată lumea. We've got one too many socialists now. Avem un socialist în plus. Acum e bine, închidem votul. Să adoptăm. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Acesta este caduc, mă scuzați. 27 și 23 sunt caduce. Amendamentul 30 acum. Nu, și acesta este caduc. 24. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 25. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trei părți la amendamentul 26. Prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Partea a treia, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul C4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul C5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă prima parte. V-ați dat seama că, e, că sunt două părți aici? Am votat până acum prima parte, acum trecem la partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm partea a doua. A votat toată lumea. Se respinge partea a doua. Trecem acum la amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă, dar aș vrea să verificăm. Verificăm amendamentul 37. A votat toată lumea. Se adoptă. Dar a fost destul de strânsă competiția. Amendamentul 40, votat ca adăugire. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul C6, care are o parte nouă la mijloc, care a fost de acord toată lumea. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mai departe, la C7 mergem, compromisul C7 și aici uh, s-a adăugat ceva, detail transaction, toată lumea a fost de acord, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai departe, amendamentul 66, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. C8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mai departe. 69. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul C22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. C23 acum. Domnule Canfan, vă rog, în urma discuției de ieri pe această temă și varianta AND și OR, am propune un compromis lingvistic care să fie, citez uh, teza în engleză în rândul 3, and relating to an underlying EU entity or rela relating to, uh, to an EU financial institution, to which an EU uh, financial institution is party. So, clear, so uh, en gros, il y a deux solutions. Sunt deci două soluții. Fie o soluție prea îngustă, fie în care cele trei condiții sunt reunite, fie o soluție prea laxă în care doar una dintre cele trei uh, condiții ar trebui să fie îndeplinite. Compromisul pe care îl propunem noi ar fi să, fie, să se îndeplinească fie condiția 1 plus 2, fie 1 plus 3. Și credem că metoda lingvistică de a face acest lucru cât mai comprehensibil în toate limbile este cea pe care am oferit-o noi. Propunerea noastră este, deci, underlying EU entity, a EU currency or EU currency and uh, financial institution. Okay. On the basis that we had this argument yesterday. Am portat această discuție ieri și am spus că va fi un al doilea vot. Propunerea aceasta nu mi se pare acceptabilă. S-a ajuns totuși la un compromis. Uh, de către cele patru grupuri și resping acest uh, lucru. Doamna președinte, să înțeleg ce vrea să spună domnul Canfan, dar nu știu dacă formularea este cea mai fericită. Poate reușim să găsim o formulare mai bună în momentul în care ajungem la plenară. V-aș propune ca acum să votăm în formula inițial propusă. Domnul Langen, vă rog. Propun să votăm și mai apoi, uh, înainte de prezența în plenară, vom uh, opera schimbările necesare, corecțiile necesare. Important uh, este faptul că avem aici fie trei precondiții pentru statele terțe, fie două. Am discutat lucrul acesta aseară, iar grupul meu a fost de părere Că formula inițială, formularea inițială, adică și and în ambele locuri este cea care e uh, preferabilă. În acest caz votăm compromisul C23 în forma inițială. Cine este pentru? The, oral amendment is... Dar am, amendamentul oral a fost uh, este caduc pentru că a fost uh, respins. There is a formal object. Există o obiecție împotriva amendamentului oral și a formulării suplimentare. De aceea nu putem să îl supunem la vot. Raportorul propunem, propune să votăm textul inițial și putem face acest lucru pentru că ieri Uh, însă nu știu dacă există o majoritate. Domnul Domenici. Aș dori să înțeleg dacă obiecția din partea raportorului se leagă doar de acest amendament oral al domnului Canfan sau dacă raportorul se referă și la amendamentele orale ale grupului meu. Äh, es geht darum, dass äh, diese Abwägung este vorba de următorul lucru. Această formulare a fost discutată pe larg aseară. Singurul punct în care grupul meu politic uh, mi-a spus să rămân uh, cât se poate de solid pe poziție a fost tocmai punctul acesta. Bineînțeles, putem vota acum și mai apoi, la final, vom vedea rezultatul. Există această opoziție cât se poate declară, o vom ține cont de ea. Amendamentul dumneavoastră ar fi cumva în două părți. Uh, votăm acum compromisul C23 și după aceea vedem dacă originalul, adică între cu EU23 și uh, ce instituție trebuie să fie parte sau nu? What you want, you, you want to vote and it depends whether there's a majority. Depinde dacă există o majoritate. Haideți să votăm compromisul C23 cu cuvântul și. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Domnul Bulman, domnule Bulman, a fost adoptat chiar fără participarea grupului dumneavoastră. Domnul președinte, nu avem aici un, un meci de box. Există o serie de reguli. Conform regulilor, noi trebuie să încercăm să găsim uh, soluții raționale, logice pentru uh, probleme dificile. Grupul meu are următoarea poziție. Ne dorim și ne-am dorit întotdeauna să votăm în favoarea uh, amendamentului domnului Dominici, am fi votat și în favoarea amendamentului uh, verzilor, dar de asemenea am fi votat în favoarea opțiunii raportorului, uh, opțiunii inițiale, în cazul în care nu s-ar fi operat alte schimbări. Aceasta a fost vo- uh, poziția noastră. Dacă doriți să votăm mai întâi de toate compromisul. Din păcate, noi nu putem vota compromisul. Asta e o problemă. Dacă sunteți dispus să punem și sau sau, sunt dispusă, că poate că mi-aduc aminte că v-ați exprimat obiecția ultima dată când am propus acest lucru. Poate acum vedeți că ar, acum suntem uh, vedeți că este mai bine să votăm uh, amendamentele înainte să le faceți dumneavoastră. După această dezbatere pe care am purtat-o pentru un singur cuvânt, cred că această opțiune ar fi fost cea mai logică. I'm, I'm very happy that... Mă bucură că vedeți uh, lucrurile bine acum. Bine, atunci votăm pentru sau sau pentru și. Cine este pentru și? Cine este pentru cuvântul și? Și cine este pentru cuvântul sau? Cuvântul și câștigă. Putem verifica, dar este destul de clar, nu? Eh, eh. Ok, we will check. Bine, verificăm cine este pentru cuvântul și.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 și asta a stabilit un precedent pentru a, a discuta mai înainte și după aceea vota amendamentul la sfârșit. Uh, considerentul 6A, 1C, cine este pentru, abțineri, respins, Nu a fost foarte clar ce făcea PP-ul. Pare că se abține sau... Bine, considerentul a amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2, Comisia DV, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Și acesta cred că este respins. Și amendamentul 3, DV, pentru, împotrivă, Putem verifica acest ultim vot, amendamentul 3. A votat toată lumea. S-a închis votul și a fost respins. Iar acum votul pe textul modificat, astfel vot electronic. voted, thank you. A votat toată lumea, mulțumim. 43 de voturi pentru, 1 vot împotrivă. Felicitări domnului Langen. Bine. Uh, we can, hopefully we can speed up. Sper că putem să votăm puțin mai repede acum. Votăm raport, proiectul de raport al lui Edward Schicluna în legătură cu adoptarea de către Estonia a monedei euro. Știu că a fost un vot foarte pasional, dar și acest vot este foarte interesant pentru că este vorba de un stat membru care acum îndeplinește condițiile pentru intrarea în zona euro și uh, acest vot reprezintă și un vot de încredere în moneda euro. Sunteți pregătiți? Votăm pe amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Textul inițial, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Textul original, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraful 3, 3 textul original pentru, împotrivă, abține se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri respins. Textul original pentru, împotrivă, se adoptă. Paragraful 5, textul original pentru se adoptă. Paragraful 6, textul original pentru împotrivă abțineri se adoptă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 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Paragrafele 11, 13, textul original. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul A. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri respins. Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri respins. Textul original al considerentul, considerentelor B și C pentru împotriva abțineri se adoptă și citările în bloc se adoptă. Vot final uh, electronic. Cine este pentru? Votul s-a deschis. A votat toată lumea care avea de gând să voteze. Mulțumesc. S-a închis votul și 40 de voturi pentru, 2 împotriva. So, congratulations to the Felicitări raportorului și felicitări Estoniei. Trecem acum la proiectul de aviz Hans-Peter Martin în legătură cu interconectarea registrelor comerciale. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Se fac niște semnale destul de ciudate, însă bine, verificăm electronic everybody voted? A votat toată lumea, s-a închis votul și a fost respins. What? Yeah, it falls. Um, amendment 3. Amendamentul 3. Da, textul original al paragrafului 2 atunci, cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri. Putem verifica amendamentul 4 electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul.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 avea un, un vot electronic asupra textului astfel modificat. Everybody voted. A votat toată lumea? S-a închis votul și se adoptă. Felicitări raportorului. What's happening now? Okay, we now are moving on to um, a consideration. Iar acum trecem la discutarea proiectului de raport al domnului Otmar Caras, raport de inițiativă în legătură cu Basel 2 și revizuirea directivei privind cerințele de capital CRD 4. Vă voi da două minute pentru a putea părăsi sala dacă doriți.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 Right, I think it's uh, quiet enough now. Right. Mr. Karas, the floor is yours. Domnule Caras, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnilor și domnilor, Foarte pe scurt, aș dori să-mi prezint proiectul de raport. Și trebuie să spun că deja am purtat foarte multe dezbateri pe acest subiect. Am discutat despre ce avem, de ce avem nevoie de acest raport de inițiativă. Acest raport din proprie inițiativă, după părerea mea, este important pentru că dezbaterea pe punctul pe subiectul CRD3 este din ce în ce mai actuală. Americanii au propus ideea ca nu toate părțile din CRD3 să, vor fi implementate la timp. Din experiența mea cu Basel 2 pot să spun că până acum Statele Unite nu au, nu au implementat Basel 2. Și pe lângă acest lucru, în momentul actual, în comitetul Basel, cel de 4 sau Basel 3 se apropie de sfârșitul discuțiilor și se va lua o decizie după această vară. Comisia intenționează să facă o, un proiect de propunere la sfârșitul acestui an. De aceea este urgent ca Parlamentul să se implice în acest proces. Trebuie să facem parte din uh, idei, să putem contribui la ideile acestui proiect, să contribuim la calendarul Basel 3. Uh, trebuie ca ideile noastre să fie uh, promovate și ca agenda noastră să fie promovată pe lângă comitetul de la Basel. De asemenea, Parlamentul trebuie să fie informat în legătură cu ceea ce se întâmplă la Comitetul Basel și statele membre reprezentate acolo trebuie să fie coordonate de către Comisie. Dezbaterea actuală, din câte am înțeles de la audieri, nu a creat un Uh, o situație egală pentru toți. Și există o diferență foarte mare între bănci și economie, uh, o diferență de definire a capitalului, ce va fi valid pentru Europa și pentru economia reală. Pentru mine este important ca în acest raport să spunem că avem nevoie de o evaluare a întregii economii. Nu este vorba doar de efectul asupra băncilor. Recunoaștem obiectivul G20, cu excepția că trebuie să uh, putem crește calitatea cerințelor, cerințelor de capital și să minimizăm riscul. Însă trebuie să uh, Uh, ajungem la un echilibru, un echilibru între diversele modele de afaceri, uh, modele de finanțare, deficitele structurale și lipsa de echilibru în uh, propunerea actuală duc la nesiguranță și apare aici riscul ca propunerea actuală să dăuneze economiei europene și să dăuneze creșterii europene. Noi Vrem condiții de concurență egală la nivel internațional și americanii ne spun acum că nu sunt pregătiți atunci când uh, că nu sunt pregătiți să, a, să ajusteze regulile de, regulile de balanță a plăților. Vor doar să vadă riscul ca impact asupra foii de bilanț. Însă noi uh, discutăm o nouă modalitate de a evalua riscurile, în care riscurile să fie evaluate permanent. Uh, evaluarea riscului are un efect asupra cerințelor de capital și asupra lichidităților. Și dacă același lucru nu se întâmplă în Statele Unite, va avea loc o distorsiune a concurenței, nu va exista un teren uh, un, cu condi- nu vor exista condiții egale pentru toți. În momentul actual, standardul de bază ține de cerințele de capital. Avem o economie finanțată de bănci de economii uh, și Uh, în proporție de 80%. Fondurile noastre nu vin din fonduri de investiții sau bănci de investiții. Trebuie să găsim o, un echilibru între băncile cotate la bursă și cele care nu sunt cotate. Băncile cu amănuntul, de exemplu. Criza a fost cauzată de o criză de lichiditate astfel încât trebuie, trebuie să găsim o soluție pentru a evita crizele de lichiditate în viitor. Trebuie să examinăm uh, problemele de concentrare, să reducem riscul de concentrare, să evităm concentrarea riscului în anumite clase însă nu vrem nici măsuri anticiclice. În momentul actual există o creștere prea mare în domeniul creditului și apar aceste bule imobiliare care trebuie evitate. Trebuie să verificăm aceste lucruri uh, și cer comisiei în raportul meu să găsească alternative pentru a vedea gradul în care putem să Um, intervenim și în ceea ce privește rata de îndatorare a capitalului, trebuie să um, examinăm posibilitatea finanțărilor de capital în alte părți ale lumii. Trebuie să distingem între diverse lucruri, pentru că nu putem avea o abordare care să se aplice tuturor situațiilor. Avem nevoie de prevederi tranzitorii și propunerile trebuie să includă o abordare coerentă. Trebuie să ne gândim și la evaluarea consecințelor. Toate propunerile trebuie să fie evaluate în funcție de impactul lor și noi, ca și colegiuitori, Trebuie să fim responsabili și pentru rezultatele activității Comitetului Basel. Trebuie să începem să lucrăm acum și să nu așteptăm propunerile de directivă din partea Comisiei care vor veni la sfârșitul anului. Trebuie să ne implicăm acum în Basel 3 pentru că avem o șansă să putem influența lucrările de la Basel 3 Uh, pentru a ne asigura că se va ține cont de economia europeană și de mediul de afaceri european. De asemenea, cer Comitetului de la Bază să țină cont de problemele ridicate în acest raport, pentru că aceste teme trebuie să fie pe ordinea de zi în ultimele, con- ultimele negocieri de la sfârșitul acestei veri. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Știu că doamna Luling trebuie să plece de vreme, însă voi da cuvântul cât, câtorva raporturi din umbră pentru început. Udo. Danke dem Berichterstatter für seinen Vorschlag. Îi mulțumesc raportorului pentru propunerea sa, voi fi cât se poate de concis. Din partea noastră există trei comentarii esențiale. Suntem de acord cu uh, o creare a unor rezerve de capital uh, inteligente în sectorul bancar, însă pun accent pe rațional și inteligent, pentru că altfel toate măsurile acestea nu vor funcționa, uh, din potrivă vor avea efecte adverse pe care nu ni le dorim. Prin urmare, dorim o procedură cât se poate de bine gândită. De fapt, raportorul a spus deja lucrul acesta. În al doilea rând, fiecare reformă a pieței uh, bancare, și vedem asta în special în ceea ce privește cerințele de capital, există permanent dorința aceasta de reformare a sistemului, dorește, uh, toată lumea dorește ca cerințele de capital să fie îmbunătățite, însă nimeni nu recunoaște faptul că adeseori uh, politica de competitivitate este influențată de toate aceste cereri și propuneri. Prin urmare, condițiile comerciale și comerțul poate fi uh, uh, afectat printr-o serie de propuneri de reglementare. Trebuie să ținem cont de lucrul acesta, tocmai de aceea raportorul ține uh, are dreptate în momentul în care pune accent pe situația din de pe piața financiară și bancară europeană, când pune accent pe sistemul european. Tocmai de aceea, în momentul în care vorbim de, despre rata de leverage, e clar că trebuie să limităm rata, însă totul pornind de la riscul real și nu de la niște numere abstracte. Iar raportorul a spus că se poate declar lucrul acesta, îl sprijinim întru totul. Uh, Vom încerca de asemenea să aducem amendamente cât se poate de um, care să aducă o valoare adăugată a acestei propuneri. Dialogul transatlantic este important în acest context și, de asemenea, poziția uh, competitivă din uh, cadrul Europei este important. Prin urmare, poziția noastră trebuie să fie cât se poate de clară. Trebuie să spunem clar ce reglementăm și ce nu trebuie să fie reglementăm. De asemenea, Trebuie să spunem clar care sunt intențiile pe care le vizăm cu propunerile noastre. Și al treilea comentariu, de asemenea important, un comentariu care se apropie de poziția uh, raportorului. Nu uh, vom accepta ca în acest context de criză niște organisme de autoreglementare să uh, înlocuiască legiuitorul este posibil ca comitetul de la Basel să promulge o serie de măsuri care nu sunt uh, de înțeles și mă, aceste măsuri nu pot fi reflectate în mod evident în legislația europeană. Prin urmare, ne opunem clar acestei, uh, acestei opțiuni și suntem întru totul de acord ca să adoptăm atitudinea raportorului în ceea ce privește uh, Uh, purtarea unui dialog constructiv între Parlamentul European și Comitetul de la Basel. Sunt, am toată încrederea în acest raport. Vă mulțumesc, domnul Lambert. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate, acest uh, text preliminar este unul pozitiv în marea sa majoritate, sunt sigur că vom ajunge la un consens. Câteva remarci. În primul rând, standardele de capital uh, de lichiditate, cerințele pentru lichiditate. Aceste standarde cerute de comisie nu ar fi uh, aplicate, aplicabile pentru uh, firmele de investiții ce investesc pentru clienții lor însă credem că există o, o dificultate în a crea diferențe între ce fac uh, instituțiile financiare pentru ele însele și ce fac ele pentru clienți. Prin urmare, avem nevoie de claritate în acest punct. Nu dorim să oferim uh, posibilitatea de eludare a legislației. În al doilea rând, definiția capitalului. Cred că definiția ar trebui să fie una simplă. Trebuie să limităm uh, Uh, elementele care constituie capitalul la acțiuni comune și, uh, și active. În ceea ce privește rata de leverage, avem o definiție a leverage-ului, însă nu există niciun fel de definiție pentru limitarea leverage-ului și ne-am dorit să accentuăm lucrul acesta. Considerăm că există necesitatea de a stabili plafoane pentru rata de îndatorare, pentru leverage și uh, în acest sens cu siguranță vom înainta amendamente. O parte a ratei de îndatorare se referă și la partea extra uh, bilanțieră după părerea noastră, totul trebuie să fie inclus în bilanț, în uh, balanță. Uh, știm că în momentul în care uh, totul apare pe balanță, băncile sunt obligate să ofere informații. În momentul în care exclud anumite cifre din balanță, fac lucrul acesta pentru a nu oferi informațiile pe care trebuie să le, să le ofere. Prin urmare, trebuie să limităm acțiunile acestora, acestea ale băncilor, iar lucrul acesta trebuie să fie um, menționat și în raport. În ceea ce privește măsurile contraciclice, într-adevăr, avem nevoie de uh, măsuri preventive. Ne dăm seama că evaluarea ideii de risc revine instituțiilor financiare. Iar instituțiile financiare știm prea bine că nu își doresc să evalueze corect riscului, riscul. Prin urmare, să excludem uh, uh, evaluarea riscului din atribuțiile finan... instituțiilor financiare, să facem lucrul acesta, însă dacă facem lucrul acesta, dacă externalizăm această funcție, atunci e clar că creăm un nou sector de afaceri și s-ar putea să existe din nou eludări și uh, mai există un aspect legat de stabilirea unor procente pentru rata de leverage sau ar trebui să lăsăm acest lucru la nivelul aprecierii. În încheiere, orice am face în, acest, în privința acestei directive, trebuie să optăm pentru simplitate. Complexitatea generează risc. Așadar, un lucru pe care trebuie să punem accent este tocmai simpli, simplitatea uh, reglementărilor și definițiilor. De asemenea, trebuie să optăm pentru o reducere a dimensiunilor instituțiilor financiare și uh, în raport ar trebui să vedem cât se poate de clar faptul că uh, cerințele de capital trebuie să fie progresive în funcție de dimensiunea instituțiilor financiare. Făcând lucrul acesta, e clar că am limita dimensiunea. În al doilea rând, am purtat discuta, discuția aceasta în cadrul unei audieri. Mă refer acum la reîntoarcerea la conceptul de servicii bancare în limitate. Fie optăm pentru lucrul acesta, limităm activitățile, bine, unii dintre dumneavoastră considerați că o asemenea măsură este nefezabilă, Uh, și, prin urmare, noi avem propunerea următoare. Am putea să încercăm să limităm cerințele de capital în cazul băncilor care își limitează ele însele uh, activitatea. În cazul în care o bancă decide să își limiteze activitatea și în același timp uh, lucrează cu economia reală, am putea să oferim niște cerințe de capital mai puțin severe. Astfel oferim un stimulent. Uh, nu, nu cerem obligatoriu o separare a tipurilor de servicii, ci pur și simplu încurajăm Uh, băncile să își limiteze activitățile. Am putea să ne gândim la lucrul acesta pentru a crește gradul de atractivitate al activităților în economia reală purtată de către instituțiile financiare, pentru că lucrul acesta ni-l dorim. Mulțumesc! Mulțumim, Vicky, Raportul din umbră. Mulțumesc foarte mult pentru raportul excelent, Otmar care cred că explicitează anumite lucruri foarte complicate. Din punctul meu de vedere, asta înseamnă că raportorul este foarte inteligent și vă felicit. Cu siguranță sunteți cel potrivit pentru a neghita în aceste probleme. Vă mulțumesc și pentru propunerile legate de calendar și de colaborarea cu Statele Unite. Domnule Volman, înțeleg preocupările dumneavoastră legate de transparență și de relația cu Basel. A avut loc o conferință foarte interesantă pe tema CRD3 și Basel. Este important în momentul în care analizăm impactul să discutăm cu cei implicați direct pentru ca ei să înțeleagă la ce anume se referă evaluările de impact. Vă mulțumesc și pentru ce ați spus cu privire la nevoia de a ne concentra pe standardele internaționale de contabilitate. Pentru că dacă dorim legislație internațională, trebuie să lămurim această problemă a standardelor de contabilitate. Nu este suficient ca una sau două țări să fie de acord cu acestea, ci trebuie o valorificare generalizată. Legat de lichidități, este important să vedem ce înseamnă activ lichid, pentru că dacă băncile pot avea doar datorie de stat în formă de active lichide, atunci uh, nu este foarte clar în ce măsură există cerere pentru datoriile de stat. Pe de altă parte, dacă includem și obligațiunile acoperite, care au uh, căpătat o caracteristică de sistemicitate. În orice caz, trebuie să vedem ce se întâmplă cu lichiditatea aici. Legat de definiția capitalului, înțeleg punctul dumneavoastră de vedere. Trebuie să fie foarte clară ideea că trebuie să se înregistreze pierderi din punct de vedere al capitalului înainte ca o companie să poată declara falimentul. În uh, țara mea, în uh, societățile mutuale, de construcții, trebuie să ne asigurăm că clienții acestora nu sunt afectați negativ. Legat de ce spuneați, legat de rolul uh, critic pe care îl acordăm economiei globale. Activitatea băncilor în construirea infrastructurii europene, construirea rețelei de telecomunicații și de energie și dacă ne gândim și la agenda digitală și la celelalte nevoi ale noastre, este clar că avem nevoie de capital. Este foarte important să se păstreze rolul băncilor de finanțator pentru aceste proiecte. Însă, trebuie să ne gândim și cât de mult depinde Uniunea Europeană de finanțarea de la bănci. În momentul în care definim rolul băncilor, trebuie să ne gândim și la celelalte roluri pe care le au în afară de faptul că împrumută bani. Printre altele, faptul că sunt uh, o interfață între cei care au nevoie de investitori și investitorii propriu-ziși este un rol esențial al sectorului financiar. Este clar că transformarea creanțelor în titlul de valoare a mers prea departe în, și, și dacă rolul băncilor este de a prelua riscuri și de a le transmite mai departe, trebuie să ne asigurăm că aici se ajunge la un echilibru. Cred că trebuie să lărgim puțin percepția noastră cu privire la ce anume este de valoare pentru societate din ceea ce fac băncile. Mulțumesc încă o dată pentru activitatea dumneavoastră excelentă. Mulțumesc, Astrid, dacă doriți să interveniți acum. Merci, Madame Lab. Mulțumesc, doamnă președinte, că îmi dați uh, cuvântul acum, pentru că trebuie să merg apoi la Comisia Agri. <laughs> Ceci dit, ceci dit, Madame la Présidente, euh, moi je voudrais à mon tour apporter mon... Aș vrea și eu să îmi arăt uh, sprijinul față de ideea, ideile propuse de raportorul nostru. De asta pentru că domnia sa ne-a um, prezentat viziunea, o viziune corectă. Directiva CRD4 referitoare la adecvarea cerințelor de capital a fondurilor proprii, care este în curs de pregătire, va reprezenta cu siguranță un element esențial pentru dezvoltarea viitoare a sectorului bancar din Europa. Trebuie să pregătim această dezvoltare viitoare în cele mai bune condiții. Mai ales pentru că va trebui să răspundem unei cerințe, unor cerințe din ce în ce mai stricte, mai stringente din cauza crizei financiare. Văd că mulți colegi sunt de acord cu această idee. Trebuie să nu um, să nu împovărăm uh, prea mult acest sector. Pentru că am avea cu toții de suferit. Trebuie să facem un exercițiu de echilibristică până la urmă, care nu va fi deloc ușor. Trebuie să analizăm faptele obiectiv și cu moderație. Astfel vom putea depăși provocările și problemele. Sunt de acord cu cele mai multe lucruri uh, spuse de raportor, însă aș avea și două observații concrete. În ceea ce privește efectul de pârghie, am avut deja ocazia de a discuta despre acest subiect. Suntem de părere că e vorba de un demers neutru. Dacă efectul de pârghie se aplică unor produse sigure sau garantate, el nu are niciun rol, nu are niciun efect doar în momentul în care el se aplică unor investiții, investiții speculative apar probleme. Și de aici întrebarea mea, poate ușor naivă, mai degrabă decât să introducem rate ale efectului de pârghie sau ale gradului de îndatorare, niște rate rigide și care penalizează, n-am putea oare să facem în așa fel încât regula să se aplice clasamentului, clasamentelor investițiilor care prezintă riscuri reale. Cred că s-ar putea face acest lucru și cel puțin că ar trebui să încercăm să mergem în această direcție. Mai degrabă decât să dăm o regulă universală care s-ar putea să aibă efecte negative. Un al doilea punct se referă la activitatea băncilor de depozite. Se vor restrânge aici condițiile de exercitare a activităților acestor bănci și s-ar putea să mergem un pic prea departe împiedicând exercitarea acestor funcții importante în multe cazuri. Cred că trebuie evitat acest lucru. Sectorul implicat și a manifestat deja îngrijorările. Nu vreau să intru foarte mult în detalii. Însă ratele de acoperire a lichidităților trebuie adaptate la diferitele activități ale băncilor ale băncilor uh, depozitare. Fac apel la pragmatism și cred că e cazul să învățăm ce trebuie învățat din criză și să adaptăm acolo unde este cazul arsenalul legislativ și de reglementare. Însă nu trebuie să zdrobim sectorul bancar european care în următorii ani va trebui să uh, găsească sute de milioane de, de miliarde de euro pentru a rezolva problemele. Sper, domnule raportor, că veți ține seama de observațiile mele și vă mulțumesc. Um... um Mulțumim, doamnă Lulling. Eu sunt raportor din umbră din partea grupului ALDE, așa că aș interveni aici. Apoi va urma domnul Gozes și doamna Jury. Multe din uh, lucrurile pe care aș fi vrut să le spun eu s-au menționat deja, așa că nu o să le repet. Mm, avem o problemă pe care am știut-o dintotdeauna. Comitetul de la Basel inventează standarde, formulează standarde pentru bănci mari, nu pentru bănci mici. De aceea nu toate băncile au aplicat aceste standarde uh, așa cum a făcut-o Uniunea Europeană. Trebuie să înțelegem acest lucru și să-l acceptăm mai ales având în vedere că în anumite state membre unde există diferite structuri și în alte state membre se dorește oarecum uh, inversarea sau revenirea la niște situații trecute. Dacă dorim să încurajăm acel narrow banking despre care vorbea domnul Lambert, niște structuri mutuale mai mici, trebuie să ne asigurăm că nu uh, facem demersuri care să se opună acestui obiectiv. Nu știu dacă vom putea merge până acolo încât să um, luăm măsuri care să încurajeze activ acest demers, dar nici nu este cazul să îl penalizăm. Problema datorilor de stat a fost menționată și Problema este că ponderarea la risc zero pentru datorile de stat este condiționată de faptul că acesta, aceste datorii trebuie să fie uh, lichide pe piață. În momentul în care ai moneda euro și nu poți uh, bate monedă, nu poți tipări practic uh, bani, este foarte greu să spui că nu există risc nominal tocmai din cauza imposibilității de a bate monedă, există acest risc. Deci există un risc de credit care s-a concretizat în cazul Greciei și trebuie să ne întrebăm dacă nu s-ar fi preluat datoria de stat a Greciei de către BCE, oare um, s-ar mai fi pus problema lichidității sau nu? Nu putem rezolva această problemă pe termen scurt, pentru că n-am face decât să înrăutățim lucrurile. Însă, dacă privim pe termen mai lung, trebuie să recunoaștem ce se întâmplă și să ne gândim ce facem în privința supravegherii în zona euro. Poate noul Consiliu pentru Riscuri Sistemice ar putea monitoriza această situație și poate s-ar include anumite dispoziții în directiva privind cerințele de capital care să permită descurajarea eventuală a unui deficit excesiv. Asta nu înseamnă că s-a rezolvat problema pe care o avem deja, însă în momentul în care formulăm directiva CRD4, ar trebui să ne gândim și la aceste lucruri. Știu că aceste lucruri se discută la Comisie și la Consiliu. Mm, Eu mă gândesc de mult timp la aceste lucruri, dar nu am vorbit despre ele pentru că nu s-a început discuția publică. Dar acum, iată, discutăm despre toate acestea. Se mai pune și problema activelor suficient de bune pentru a fi deținute. Nu vrem să intrăm iarăși în capcana transformării creanțelor în titlul de valoare. Însă trebuie și să recunoaștem că sunt foarte puține active demne de a fi deținute, cu un rating destul de bun. Trebuie deci să ne gândim și la acest lucru. Apoi, dacă vorbim despre standardele de contabilitate și mai ales ce ați uh, introdus dumneavoastră la punctul I, într-adevăr, avem nevoie de convergență între standardele de contabilitate folosite de investitori și cele necesare în scopuri prudențiale. Însă, nu putem face nimic pentru a depăși problema fundamentală și anume că investitorii trebuie să cunoască valoarea unei întreprinderi pe care o vând sau pe care o cumpără și că trebuie să existe cunoștințe despre stabilitatea în timp și nici un set de standarde nu respectă ambele cerințe pentru că dacă mergi în direcții paralele, în Statele Unite se experimentează ideea de a folosi uh, anumite standarde pentru investitor, la care să se suplimenteze alte standarde pentru versiunea pe termen lung. Însă au existat obiecții față de această idee, pentru că nu sunt standarde de contabilitate propriu-zise acestea. Însă uh, există un aspect practic al acestei abordări. Cu siguranță nu dorim direcții de raportare care să meargă în paralel. Nu are sens să folosim o valoare pentru. Uh, și, și dacă am folosit o anumită valoare pentru investitor și apoi prin filtru prudențial să obținem alt rezultat, acest lucru trebuie să facă cu cea mai mare claritate și transparență posibilă. Astfel încât uh, toată lumea să știe de ce o anumită valoare pentru investitori capătă altă valoare în cazul cerințelor prudențiale. Mai departe, legat de aliniatul 13, prin care se încurajează băncile să-și țină propriile situații contabile fără să eh, transforme excesiv creanțele în titlul de valoare practic doriți să încurajați băncile să-și mențină activele în propriile situații contabile. Aici uh, s-ar putea include și alte instrumente, nu doar obligațiunile acoperite, care sunt bune pentru că sunt garantate de uh, bănci, însă s-ar putea include și alte instrumente incluse în procesul transformării de creanțe în titlul de valoare, caz în care s-ar, s-ar putea pune problema necesității analizei unei expuneri mari. Și nu cred că se pot obține creditele necesare dacă nu există un mecanism prin care băncile să-și poată uh, scoate anumite elemente din bilanț într-un mod corect. există un factor de 10 între activele care trebuie deținute și cele care intră în economie. Trebuie să avem grijă ce ne dorim, cum o să se întâmple. În fine, la aliatul 16 vorbit despre cooperative și băncile de economii Poate ar trebui să vorbim acolo și despre fondurile mutuale, pentru că structura de capital a acestora s-ar putea să fie diferită față de cooperative și băncile de economii. Deși principiul general este același. Apoi, când, am ajung, când ajungem la riscul de credit în contrapartidă și comentariile dumneavoastră aici legate de tranzacțiile extrabursiere, Mă gândesc aici la raportul Lenin și sunt de acord cu ce spuneți. Trebuie să ne asigurăm că nu apar stimulente perverse. Deci, încă un lucru pe care trebuie să-l analizăm cu atenție pentru că el uh, se referă iarăși la problema scoaterei anumite, anumitor elemente din bilanț și la transformarea creanțelor în titluri de valoare. Trebuie să avem un demers responsabil pentru a se putea acorda credite economiei reale și nu este utilă o limită arbitrară impusă doar din cauza naturii unei anumite întreprinderi. Cam acestea sunt comentariile mele și urmează acum încă trei vorbitori, doamna Juri, doamna Jean, domnul Jean-Paul Gozet și doamna Ferreira. Dar Jean-Paul are cuvântul întâi. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte. În numele PPU-ului aș dori să spun că susținem pe deplin munca colegului nostru Caras. Și uh, domnul Caras a fost numit ca raportor pentru acest raport de inițiativă din datorită competențelor sale. Bineînțeles că putem intra în foarte multe detalii de perfecționarea reglementărilor, ban, reglementărilor bancare și să ne exprimăm uh, orice fel de considerații. Însă care este obiectivul strategic al acestui raport? Cred că raportorul o spune foarte bine. Ne aflăm în situația în care trebuie, în primul rând, ca Parlamentul să își exprime opinia înainte ca Comisia să propună o reglementare și, de asemenea, să ne auzim, facem vocea auzită la Comitetul de la Basel, care este uh, greutatea celor pe care le spunem noi în fața Comitetului Basel. Acest comitet este unul destul de hermetic, care ia în considerare doar interesele celor prezenți și, în rest, uh, apare un risc ca să ne confruntăm cu decizii uh, luate fără ca noi să fim consultați. Problemele majore sunt cele de distorsionare a concurenței. Uh, ca în Europa, în Europa să se respecte ceea ce spune Comitetul de la Basel, însă în America punerea în aplicare să fie fragmentară, pentru că din motive tehnice doar băncile transfrontaliere au uh, uh, obligația să se conformeze cerințelor de la bază. Iată o primă distorsiune și băncile europene aplică reguli care nu sunt aplicabile în băncile americane. A doua problemă este că dacă vrem să securitizăm, securizăm tranzacțiile, introducem un sistem de exigențe pentru fonduri proprii care este nerealist. Ce fonduri proprii trebuie să aibă băncile pentru a face față acestor cerințe, ar trebui să aibă de 5-6 ori mai multe fonduri decât în momentul actual. Și trebuie să ne întrebăm dacă aceste sume sunt într-adevăr justificate, pentru că a spus-o și raportorul, criza prin care am trecut a fost o criză a lichidităților și nu o criză de solvabilitate. Băncile nu au fost insolvabile. Criza a lovit băncile în momentul în care băncile nu mai au mai avut încredere una în alta și uh, împrumuturile au fost înghețate. ceea ce este important în acest raport, și raportul spune foarte bine acest lucru, Uh, se pun în, perspective acest, în perspectiva aceste mize în două tipuri, în două feluri. Pentru uh, că uh, se spune foarte clar că Parlamentul European își va exprima opinia și că nu vom fi puși pe locul 2 la Comitetul de la Bază. Trebuie să asigurăm securitatea în tranzacțiile bancare, trebuie ca băncile să fie puternice trebuie să poate să ajute în dezvoltarea întreprinderilor. Însă nu trebuie nici să asfixiem sistemul bancar prin exigențe care de fapt sunt iluzorii, pentru că uh, vom duce la distrugerea micilor, bancilor mici și medii. Ce, astăzi ce mi se pare important și ceea ce spune și raportorul este să lansăm aceste semnale foarte puternice de alarmă pentru că avem nevoie de un sistem bancar fiabil care funcționează uh, și nu doar un sistem de uh, umbrele din ce în ce mai mari pentru a-i proteja pe reglementatori. Vă mulțumesc. Thank you. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Am două remarci de ordin general și două puncte Prima remarcă generală este că, după cum știți, obiectivul acestei reglementări este să uh, se pedepsească speculanții și nu să îngreunăm activitatea economică. Fiecare propoziție trebuie să fie guvernată de acest obiectiv general. A doua remarcă este că uh, cerințele de mai restrânse de capital ar trebui să fie introduse pe ciclu de creștere, nu uh, ca un element ciclic. Mulțumesc raportorului pentru această abordare. Trebuie să uh, acționăm și Parlamentul a fost mai rapid decât Comisia. Se pare că instituția noastră simte presiunea timpului mai bine decât Comisia. Și am contribuit la uh, grăbirea lucrurilor de către Comisie. Este foarte important să vedem care vor fi impactele, care va fi impactul regional asupra al cerințelor de capital. Trebuie să ținem cont de caracterul specific al statelor centrale europene și ale băncilor din aceste state, pentru că în majoritatea statelor băncile sunt deținute Uh, la nivel internațional și uh, motoarele activității economice sunt bănci străine. Am avut uh, momente dificile în timpul crizei pentru că băncile puneau accentul pe interesele proprii și nu pe interesele filialelor. De aceea Uh, am avut o criză de lichiditate și ceea ce a uh, afectat foarte mult IMM-urile din zonă. În al doilea rând, atunci când calculăm rata netă stabilă de finanțare, trebuie să ținem cont de uh, stabilitatea în, în uh, statele este europene. Nu trebuie să avem o valoare zero pentru creditele de la banca uh, de la sediul principal uh, credite cu durate de mai puțin de un an, pentru că aceste uh, credite trebuie să răspundă noilor reglementări și să elimine conexiunile transfrontaliere. Rația de Uh, finanțare stabilă netă, trebuie să uh, în calcularea acestei rate trebuie să se calculeze rata expunerii mai bine și să se țină cont de autoritățile uh, locale. Creditele cu termen de mai puțin de un an trebuie să fie considerate mai stabile decât cele uh, Uh, clasice, chiar dacă metodele clasice de contabilitate trebuie să se aplice sucursalelor pentru autoritatea financiară din statul gazdă uh, trebuie să existe posibilitatea de a accesa datele băncilor sucursale, chiar dacă acestea sunt deținute uh, de un în alt stat membru. Categorizarea, categorisirea trebuie să fie simplificată în trei clase, pentru că cele două categorii trebuie să fie unificate într-o singură categorie 2. În ceea ce privește activele, activele băncilor de economii și ale cooperativelor trebuie să fie recunoscute, după cum a spus doamna președinte, nu trebuie să aplicăm reguli aplicate pentru bănci uh, mari acestor instituții mici, pentru că aceste cooperative, bănci cooperatiste și bănci mici uh, au active care pot să absorbă pierderile și autoritățile financiare trebuie să aibă dreptul de a cere să utilizeze aceste elemente. Ultima mea remarcă se leagă de faptul că acele active care sunt uh, în pe, punct, pe nivelul al patrulea pot să fie, trebuie să fie uh, listate ca absorbente, dar nu uh, pe același nivel ca și acțiunile. Și ultima mea remarcă se referă la rezerva de capital liber. Cred că capitalul că trebuie să se folosească un principiu care să fie mai relevant decât politica acumulărilor de capital anticiclice. Dacă suma acestor două elemente nu ajunge la nivelul corespunzător. Atunci când calculăm uh, tamponul de capital, factorul cel mai important ar trebui să fie rata de emisie, emitere și nu creditul uh, pe GDP. PIB. Mulțumesc, Elisa. Obrigada. Eh, eu eh, também eh, falando. Vă mulțumesc. Sunt ultimul orator, prin urmare nu voi repeta cele spuse de antevorbitorii mei. Vreau însă să-l felicit pe raportor. Asta pentru că tema este una complexă. Misiunea raportorului este una dificilă și cu toate acestea cred că abordarea sa este una echilibrată. Documentul oferit de el reprezintă o bază de, pentru discuțiile viitoare. Două comentarii de ordin politic. Obiectivul de a implica Parlamentul și de a transforma Parlamentul într-un fel de motor care mișcă lucrurile în direcția stabilită în raport, este o idee importantă. În orice caz, există două probleme fundamentale. Pe de o parte, există riscul ca sectorul economic să fie pur și simplu înnecat de toate aceste noi reglementări. Încă nu am avut timp uh, să evaluez toate aceste detalii, însă cred că săptămâna aceasta a fost publicat un prim studiu de impact al tuturor acestor măsuri care au fost uh, luate. S-a spus uh, în acest raport că impactul nu va fi la fel de dramatic precum am fi crezut din uh, ceea ce se prezenta în mass media. Acest raport uh, este, a fost creat de Banca uh, Reglementărilor de Reglementare Internațională. Însă, în orice caz, în ciuda faptului că acest uh, studiu este unul încurajator, ar trebui să, ne, să evaluăm și noi la rândul nostru situația. Și în al doilea rând, avem acest dezechilibru între ceea ce se întâmplă în Statele Unite și ceea ce se întâmplă în uh, Europa. Săptămâna viitoare va fi trimisă în SUA o delegație și voi face parte din această delegație și sper că cu această ocazie vom reuși să transmitem 3-4 mesaje. Vom putea să transmitem de asemenea mesajele Comisiei CRIS. Trebuie să încercăm să a trimite un mesaj uh, Uh, delegațiile, indiferent uh, de care este comisia care le trimite, ar trebui să prezinte un mesaj unitar administrației americane. Poate că, în colaborare cu celelalte uh, comisii, am putea să stabilim trei patru puncte uh, care trebuie neapărat să fie transmisă administrației. Avem nevoie de un spațiu echitabil al concurenței în, la nivel mondial. Aceasta este, misiun, aceasta este misiunea noastră a Parlamentului și cred că și de cealaltă parte a Atlanticului există aceeași atitudine. Vă mulțumim, mare succes ați avut, domnule Caras. Dacă doriți să încheiați această dezbatere, aveți cuvântul. Vreau să vă mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește efectele în cadrul uh, sectorului bancar și, de asemenea, efectele politice pe care le vizează acest raport sunt următoarele. Încercăm să exercităm presiunea asupra Comisiei, încercăm să exercităm presiunea asupra Comitetului uh, Basel și, de asemenea, încercăm să clarificăm noi între noi toate aceste lucruri. Știm că nu creăm aici o nouă directivă, ci, din potrivă, încercăm să formulăm un raport de ordin politic, un raport care nu are o funcție legislativă, ci încearcă pur și simplu să uh, exercite uh, presiune. Uh, toate detaliile vor fi discutate în momentul în care vom ajunge la propunerea de directivă. În ceea ce uh, privește do, uh, cele spuse de doamna Ferreira, în ceea ce privește așadar colaborarea între comisii, sunt într totul de acord cu domnia sa. E clar că avem nevoie de o colaborare strânsă între comisiile care se ocupă de una și aceeași temă. Am avea nevoie de un coordonator al acestor discuții. Ar trebui să putem trage concluziile cu toții împreună încet, încet uh, încep să-mi dau seama că trebuie să avem o atitudine unitară, pentru că nu putem să, să facem cu toții ceea ce ne trece prin cap. Dacă, într-adevăr, avem nevoie de reglementări la nivel european, dacă avem nevoie de reglementări comune la nivel uh, internațional, atunci e clar că avem nevoie și de o colaborare strânsă cu partenerii uh, internaționali, în special partenerii transatlantici. În mod evident trebuie să colaborăm, de asemenea uh, avem nevoie de un studiu de impact asupra economiei reale pentru a oferi lumina, a pune lumină în toate aceste lucruri. În momentul de față toată lumea simte că se întâmplă ceva pe piață, ceva contraproductiv potențial contraproductiv și tocmai de aceea avem nevoie pentru a clarifica situația uh, de un studiu de evaluare care să ne ajute să tragem concluziile politice și economice necesare. Le mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru uh, pentru uh, propuneri. De asemenea, vă, vă anunț pe această cale că și eu voi face parte din delegația care va merge săptămâna viitoare în uh, Statele Unite ale Americii. Vă asigur că voi colabora cu toți uh, colegii, membrii ai delegației și vom încerca să stabilim o listă de întrebări, de teme pe care urmează să le discutăm cu partenerii americani și vom pune accent atât asupra temelor politice cât și asupra temelor specifice economice economice. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Caras! Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este de 8, pe 8 iunie. Vom discuta amendamentele la data de 28 iunie. La data de 6 septembrie vom vota amendamentele în uh, în comisie și vom include acest raport pe ordinea de zi a sesiunii plenare a doua din septembrie. Acestea fiind spuse, am încheiat ordinea de zi pentru dimineața aceasta. Vă, ne întâlnim la ora 3. Avem, uh, avem rugămintea de a, de a vă lua cartelele de vot, pentru că unele dintre ele sunt în continuare conectate la console. Vă mulțumim!